Următorul punct pe ordinea de zi, cu o oarecare întârziere, este o dezbatere comună referitoare la bugetele pentru 2014 și 2015. Sunt uh, o serie întreagă de rapoarte, este o, o dezbatere comună. Primul raport este cel al doamnei Gardia Sabal Rubial și al doamnei Holmeier șapte rapoarte avem din partea domnului Depre și apoi un raport comun din partea domnului Depre și a domnului Lewandowski. Trecem imediat la dezbatere și am să dau cuvântul întâi raportorilor pentru câte patru minute. Începem cu doamna Gardia Sabal Rubial. Muchas gracias, presidenta. Sí, la verdad que se nos ha... Mulțumesc, doamna președinte. Da, într-adevăr, în cadrul Comisiei Bugetare s-a strâns ceva de lucru și avem o grămadă de rapoarte care trebuie să fie dezbătute azi și votate mâine. Nimic nu anunța, sau mai nimic nu anunța că o să existe un acord la timp pentru bugetul 2015 și nici pentru bugetele rectificative atât de necesare pe 2014. Și asta ca urmare a angajamentelor multora dintre persoanele prezente. De aceea doresc să mulțumesc foarte mult, doamne comisar Gheorgheva, și mulțumesc întregi echipe președinției italiene, domnului Sanino, care este ambasador, mulțumesc tuturor colegilor împreună cu care am făcut, uh, am muncit pe brânci tocmai pentru a ajunge la acest acord. Și vă spuneam că nimic nu anunța faptul că se va ajunge la un acord în timp util, deoarece poziția era încă destul de radicale și existau divergențe între poziția Parlamentului și cea a Consiliului. Însă existau însă divergențe și în interiorul uh, Consiliului între cele 28 de țări, pentru că pozițiile erau uh, foarte diferite, invidii interinstituționale între țări, între instituțiile aceleași țări, tot felul de îndoieli în legătură cu cifre și mai ales că era vorba de bani. Deci era un adevărat cocktail exploziv și existau trei mari probleme de rezolvat. De cum încheiem anul 2014, cum ne ocupăm de 2015 și mai ales era vorba de un plan pe termen mediu pentru problema plăților care nu au fost făcute și de asemenea mm, eu una ca raportor nu mă pot declara neapărat mulțumită nici de cifre, nici de modul în care au decurs negocierile și nu mă mulțumesc nici faptul că nu există un conținut sau nu a existat un conținut politic în dezbatere. După ce ne-am opintit un an de zile cu acest buget, constatăm că ultima, constat că ultima propunere care mi-a uh, parvenit și care mâine o să fie și votată, astăzi dezbătută, constat că am ajuns totuși la un acord cât se, atât cât se putea de bun, pentru că uh, s-au adăugat 4,7 miliarde aici ca să plătim pentru programele care deja au fost puse în practică. Deci avem 4,7 miliarde pentru câteva ONG-uri care în continuare uh, Um, își menține existența și de asemenea pentru ONG-uri care pot acum să financeze proiecte esențiale pentru redresarea economică sau bani și pentru agricultorii pe care i-a afectat embargoul impus de Rusia, pentru acele comune și regiuni care pot astfel în continuare să um, îi slujească pe cetățeni, pentru că până la urmă despre asta este vorba, la asta folosește bugetul european, să slujească pe cetățeni. În ceea ce privește <clears throat> infrastructura, sau și prin asigurarea unei alimentații de calitate, deci eh, ajutându-i și pe refugiații din Orientul Mijlociu. Practic, încercăm să finanțăm băncile alimentare și în același timp, băncile de alimente și în același timp să renunțăm la ablațiune și la mutilarea genitală feminină. Toate aceste chestiuni se regăsesc în o serie de proiecte, proiecte care pot astfel să continue pentru că au bani și noi, Parlamentul, a trebuit să ne batem din greu pentru că nu exista acord în acest sens și deci nu exista buget pe 2015, ceea ce ar fi însemnat să pierdem posibilitatea de a folosi aceste 4,7 miliarde suplimentare ca urmare a unor încasări neprevăzute pe uh, bugetul anul acesta și uh, în același timp fusese pus sub semnul întrebării programul de investiție al Uniunii Europene pentru că el se întemeiază să lăsă pe bugetul european. O știm foarte bine că aceste 4,7 miliarde nu sunt suficiente. E vorba de problema plăților problema este mult mai mare și noi am insistat pe lângă Consiliu care să-și ia un angajament ca începând din 2015 să se muncească uh, <clears throat> pentru un plan care trebuie să atace răul la rădăcină. Problema nu e una de cheltuieli, pentru că vorbim numai de 1% din PIB-ul european. Problema este ce facem cu casările și, problema, și soluția nu este să tăiem de, de la plăți, soluția este să sporim casările din resursele proprii ale Uniunii Europene și să reducem contribuțiile uh, statelor membre. Mi se pa, îmi pare rău că taxa pe tranzacții financiare a fost uh, blocată pentru că nu s-a ajuns la un acord în ECOFIN și de aceea cred că grupul la nivel înalt pe resurse proprii este acum mai necesar ca niciodată pentru a putea uh, furniza resurse pentru un buget care este puternic, care este bine finanțat și care uh, s-a hrănit și care a avut probleme din cauza unor dezbateri contabile pur sterile. Mulțumesc foarte mult, mulțumim și noi și o să fiu mai amabilă cu raportorii, nu și cu cei care vor interveni, dar vă rog să nu vă depășiți timpii de intervenție. Urmează la cuvânt doamna Monica Holmeier. Aveți patru minute, vă rog. Doamnă președinte, dragi colegi, doamnă comisar, salut și uh, președinția Consiliului. La început doresc să mulțumesc. Cred că am uh, avut un maraton de negocieri și am reușit Uh, împreună cu uh, președintele Artui, cu uh, colega care apără Comisia de Buget, împreună cu colegul Fernandez, am reușit, împreună cu colegul Depre, am reușit într-un maraton de negocieri să impunem un um, buget um, fiind de acord și să atingem un acord. Și doresc să mulțumesc tuturor. Aș dori să-i mulțumesc și doamnei comisar, care împreună cu echipa ei a luptat pentru a obține acest buget și aș dori să mulțumesc și președinției italiene, cu care am avut dificultăți la început, dar până la urmă um, am luptat cu toții împreună pentru a atinge, pentru a obține un rezultat care poate nu este optim, dar deschide anumite căi. Sunt recunoscătoare de asemenea pentru faptul că pentru SAE am reușit să uh, punem la oaltă într-un mod transparent uh, costurile. Pentru Curtea Europeană de Justiție am căzut de acord pentru o soluție pentru noi judecători. În al treilea rând am prevăzut uh, plățile pentru uh, Curtea uh, Europeană de Justiție, dar și pentru alte instituții și, de asemenea, am reușit să creăm efecte de sinergie cu uh, Comitetul Regiunilor și cu Comitetul Economic și Social. Uh, în celelalte instituții problemele nu erau așa de mari ca la comisie. La comisie cel mai mult, uh, cea mai mare problemă au fost uh, facturile neplătite. Și doresc să spun un singur lucru. Nu se poate ca la final, cu uh, noile bugete pe care le avem, să plătim facturi vechi astfel încât programele care sunt foarte importante pentru noi, asupra cărora am lucrat luni, ani de zile, să fie frânate în mod artificial ca să putem să uh, asigurăm uh, fluxul de lichidități. Este o situație inacceptabilă și mi se pare un succes că am reușit să obținem un rezultat în ceea ce privește un plan de plăți și o garantare a executării bugetului. Sper că Consiliul și statele membre vor fi uh, mai prezenți la aceste reuniuni viitoare decât au fost la uh, reuniunea comună referitoare la agenții. Uh, agenții despre care am vrut să discutăm în ceea ce privește dotarea lor financiară. Sper ca Consiliul să ia în serios noile planuri de punere în aplicare, pentru că avem nevoie de asta. Parlamentul European nu a vrut noi să ceară mai mult, ci am discutat, v-am venit în întâmpinare când au fost situații dificile. Însă dorim ca lucrurile să meargă și invers când este vorba de solicitarea cât se poate de justificată de a plăti vechile facturi, pentru că ele nu pot uh, să nu fie plătite, Uniunea Europeană nu poate să aibă datorii, e bine, dorim să veniți și noastră în întâmpinarea noastră, pentru că ar trebui să fie ceva important și pentru dumneavoastră, de fapt. You, um, our next... Mulțumesc. Urmează acum domnul Depre, tot raportor, va interveni timp de 4 minute, este responsabil pentru 7 rapoarte plus un raport împreună cu domnul Lewandowski. Aveți cuvântul, domnule Dupre. Doamna președinte, doamna comisar, stimați colegi. La începutul negocierilor, Parlamentul European, prin vocea Comisiei pentru Bugete, își fixase trei priorități. Trei obiective. 1. Sta a stabiliza nivelul preocupant, ca să nu spunem insuportabil, a facturilor neplătite. 5 miliarde în 2010, 25 miliarde la finalul 2014, prioritatea 0, stabilizarea mm, facturilor neplătite. 2. Mm, tranșarea uh, elementelor care ne opun Consiliului în ce privește instrumentele speciale, în special în ce privește plățile. 3. Obiectiv esențial, un acord cu celelalte două instituții asupra urgenței punerii în aplicare a unei epurări a factorilor neplătite pentru a limita suma totală la un nivel suportabil. Care e bilanțul după lungile săptămâni de negociere? Ehm, negociere e un termen oarecum impropriu, pentru că majoritatea reuniunilor au constat în a auzi Consiliul cum spune că nu e în măsură să ofere o poziție comună. Însă ce privește bilanțul negocierilor noastre, pe de-o parte, creditele de plată. Acordul prevede pe pentru anul 2014 și doar pentru acesta un supliment de uh, uh, bani noi, bani proaspeți, cum se spune, de 3,5 miliarde, adică două treimi din ceea ce solicitam noi la început, precizez că ne angajasem să solicităm ceea ce Comisia considera drept necesar, adică 4,7 miliarde pe 2014, așa încât situația să nu continue să se deterioreze în ce privește uh, suma de facturi neplătite. 2. Începește statutul bugetar al uh, instrumentelor speciale. Diferența între poziția Consiliului și a Parlamentului plus Comisie nu a fost tranșată în mod favorabil. O soluție de a aștepta, o soluție neutră, a fost reținută pentru 350 de milioane de credit din marja neutilizată, însă tema de fond nu a fost tranșată. În ce privește planul de epurare a facturilor neplătite care era crucial pentru noi, un acord pe care îl consider pozitiv a fost atins. Comisia va trebui să prezinte în martie 2015 o evaluare actualizată a sumei globale eh, de facturi neplătite și eh, a prezenta alternative pentru soluționare. Celelalte instituții se angajează să propună un plan și solicităm Consiliul să formalizeze în termen formal în engleză, un astfel de plan va fi obținut prin acordul tuturor celor trei instituții la timpul potrivit înainte de prezentarea proiectului de buget pe 2016. Pe scurt, acordul care a intervenit între cele două ramuri ale autorității bugetare este acceptabil și merită să fie susținut, așa cum și luni seara Comisia pentru Bugete a aprobat acest proiect de buget. Cu acesta fiind spusă, domnul președinte, trec peste unele mediocrități. 30 de milioane pe aici, pe acolo, 11 milioane altundeva. Uh, Consiliul s-a agățat de uh, aceste sume uh, sub presiunea unor state membre recalcitrante. Și vreau să uit de asemenea obsesia Consiliului de a întâmpina solicitările statelor membre spunând că suplimentul datorat în contul um, evaluării asupra care a fusese de acord, vorba de RD și cu domnul Lewandowski, am fost coraportor și îi las dumnealui sarcina de a vă prezenta acest raport. Acest raport face parte din pachetul asupra care am căzut de acord și Trec peste gesticulările uh, primului ministru care e sursa acestor probleme. Îmi rezerv uh, luarea de cuvânt următoare în concluzie. Președinte, mulțumesc. L-ați anunțat deja pe coraportorul dumneavoastră, așa încât îi dau de îndată cuvântul domnului Lewandowski pentru patru minute, vă rog. Pani comisar, dear Cristalina, finalizujemy w tym tygodniu bardzo trudny proces uzgodnień budżetowych na lata. dwa tysiące dragă domnule comisar dragă cristalina ne confruntăm cu un proces foarte dificil care se referă la perioada două mii paisprezece două mii cincisprezece și un element reprezintă regulamentul în ceea ce privește resursele proprii ale uniunii europene solicitate de către parlamentul european. și pentru prima dată nu am participat la această conciliere și tych negocjacji budżetu rocznego. W zeszłym roku... Însă există aceste negocieri, le sunt în Anul trecut vorbeam despre perspectivele financiare și de suprapunerea cu bugetul pe 2014. Była zmiana sposobu obliczania. Anul acesta am schimbat metoda de calcul pentru plăți și ne-am bazat pe venitul național brut și pe TVA, iar aceste două lucruri au complicat foarte mult lucrurile. Însă de ani de zile revenim la aceeași problemă. Bugetul nu este invenția comisiei, este o evaluare a ceea ce propune ceea ce propun cele 28 de state membre. Asta explică și frustrarea resimțită în timpul acestor proceduri. Constatăm că anumite lucruri sunt incluse în buget la început, dar la final statele membre le contestă. Baza de calcul a produsului național brut, a venitului național brut și al TVA a fost uh, metoda de calcul. Această nouă metodă de calcul a fost bine primită de unii, dar uh, mai prost primită de alții, cum ar fi Regatul Unit. Țările de jos au considerat mai bună această metodă. Este foarte greu să găsești uh, soluții. Statele membre cu greu și-au prezentat pozițiile, însă în același timp tot statele membre solicitau o procedură rapidă din partea Parlamentului. Situația a fost paradoxală. Uh, am luat în considerare amendamentele privind la textul referitor la resursele uh, proprii ca fiind esențial. Am luat în considerare amendamentul privind resursele proprii și uh, s-au mai adăugat două amendamente necesare pentru transparență și claritate. Primul amendament se referă la plățile întârziate și al doilea la elemente ce țin de procedura bugetară. Procedura bugetară este așa cum este. Vă atragem atenția asupra faptului că modificările statistice au fost semnalate de către statele membre. În anumite cazuri, aceste modificări le-au permit le-au permis să își uh, închidă conturile cu Comisia în alte domenii. Pentru, an, pentru unele state membre, termenul uh, limit a fost 1 decembrie. Un alt grup de state membre nu a dat dovadă deloc de flexibilitate și aceste state membre sunt primele care solicită reduceri bugetare, dar în același timp cer creștere uh, Uh, și uh, stimularea creierii de locuri de muncă. Este o situație dificilă. De aceea, În, în cadrul grupului la nivel înalt referitor la resurse, am luat în considerare toate aceste lucruri. Propunerea a fost acceptată de comisie săptămâna trecută și sperăm că formalitățile vor avea loc în această săptămână. Vă mulțumesc. Am ascultat pe cei patru raportori. Dau cuvântul acum uh, Consiliul, reprezentantului Consiliului, domnului de la Vedova. Aveți 10 uh, minute, dar poate interveniți mai puțin. Domnule președinte, distinși europarlamentar, doamnă vicepreședinte Gheorgheva, domnilor și domnilor, pentru mine este o mare onoare să pot să iau cuvântul pe durata plenarei de astăzi în vederea dezbaterii cu privire la acordul politic la care s-a ajuns pe 8 decembrie um, între Consiliu și Bilanțul European în legătură cu bugetul Uniunii Europene pe anul 2015 și în legătură cu pachetul privind bugetele rectificative pe anul 2014. Consiliul deja și-a oficializat acordul exprimat, asta în data de 12 decembrie anul acesta și așteptăm cu încredere rezultatul votului în Parlamentul European. Trebuie văzut mâine. După cum știți, s-a ajuns la acest acord într-un context de negociere cât se poate de complicat și asta ca urmare a um, chestiunilor multiple cu care ne-am confruntat. Și cred că niciodată canalul acesta nu a existat atâtea bugete rectificative care să fie aprobate și nici nu cred că ne-am găsit vreodată în situația de a face față unui nivel atât de ridicat de facturi neplătite ale Uniunii Europene o împrejurare care ne-a obligat uh, să facem față unei dezbateri intense la sfârșitul căreia am, uh, ne-am pus de acord împreună și cu Comisia să lansăm un întreg proces care în următorii ani ne va permite să aducem gradul de îndatorare al Uniunii Europene la un nivel mai acceptabil și mai ușor de susținut. Și chiar au existat mai multe puncte de vedere în legătură cu modul în care putem reduce nivelul de îndatorare și a factorilor restante și cred că la final am găsit un compromis mulțumitor. De aceea sunt um, convins că și Parlamentul European este de acord cu faptul că faptul că am alocat 3,5 miliarde suplimentare pentru Um, numerar reprezintă o, o sursă importantă pentru buna funcționare a Uniunii Europene, începând cu momentul în care se pune capăt uh, acestor facturi restante și în același timp se pun bazele pentru o absorție din ce în ce mai bună în anii următori. Suma totală pentru anul 2015 se formează din 2818 milioane de euro, adică e vorba și de o marjă de contingent de 361 de milioane de euro care vin din utilizarea marjelor existente, raportat la nivelul maxim de cheltuieli pe care l-am prevăzut pentru 2014 și, de asemenea, încă vreo 350 de milioane de euro Uh, care sunt așa numitele instrumente speciale care se adaugă și ele la marja de urgență, astfel încât uh, am ajuns, uh, să spunem, la faza ulterioară în raportul interinstituțional, în sensul că acestea vor fi sau nu incluse în plafonul maxim de cheltuieli. Și cred că această sumă reprezintă un echilibru corect între obligațiile care țin de finanțele publice, pe care trebuie să respecte statele membre, și nevoile financiare ale Uniunii Europene în legătură cu executarea programelor bugetare. Acum, în ceea ce privește programul bugetar pe anul 2015, sunt prevăzute în total 145,3 miliarde de euro alocări bugetare, angajamente de plată, adică 1,8% în plus față de bugetul pe anul 2014, 141,2 miliarde alocări pentru plăți, la care se adaugă 1,6% față de bugetul pe anul 2014, rectificat. De asemenea, în ceea ce privește alocările acestea, acestea ne permit o marjă suficientă care să se situeze sub plafonul maxim prevăzut de cadrul financiar multianual 2014-2020, astfel încât Uniunea Europeană să poată să aibă la dispoziție o marjă de manevră suficientă pentru a putea reacționa la eventuale cheltuieli neprevăzute. Sunt de aceea convins că, din acest punct de vedere, bugetul pe 2015 va garanta resursele necesare pentru o execuție bugetară inteligentă și pentru noile programe, având în vedere că este vorba despre cel al doilea buget anual în cadrul noilor perspective financiare 2014-2020 și, uh, ca să vă dau un exemplu, v-aș semnala plățile făcute pentru rubrica 1A, competitivitate în scopul creșterii și crearea de locuri de muncă acolo unde sunt alocate resurse pentru cercetare, instruire, IMM-uri, care registrează o creștere de 33%, adică echivalează cu 3,9 miliarde de euro față de bugetul pe anul 2014, cu tot cu rectificările făcute. Și alocările pentru politica externă a Uniunii Europene se bucură de o creștere semnificativă a alocărilor de plată de vreo 5,8%. În legătură cu alte creșteri, e vorba de resurse suplimentare în sectorul uh, controlului la frontierele externe și a fluxurilor migratorii, precum și a agențiilor de supraveghere financiară create recent. În ceea ce privește politica comună agricolă, au fost fost um, acceptate cererile agricultorilor afectați de embargoul impus de Rusia asupra produselor agricole europene și care vor primi sprijin suplimentar finanțate din uh, încasările mai mari uh, acest lucru nu aduce atingere rezervelor constituite um, în caz de criză agricolă, care uh, rezervă va rămâne disponibilă pentru alte nevoi uh, care s-ar putea înregistra în cursul anului. Și uh, pot să vă spun că aceste rezultate trebuie să fie evaluate și în lumina calendarului cât se poate de strict pe care l-am avut la dispoziție și extrem de aglomerat pentru a um, stabili bugetul pe anul viitor. După ce n-am reușit să ajungem la acord în procesul de, de conciliere din 17 noiembrie, Comisia a prezentat o nouă propunere de buget pe anul 2015 și a propus un nou compromis în legătură cu bugetele rectificative pe anul 2014, în data de 28 noiembrie, însă chiar și așa am reușit să ajungem la un acord în data de 8 decembrie, adică în timp util pentru a putea să ajungem la adoptarea bugetului înainte de sfârșitul anului și deci am evitat astăzi să folosim acel recurs la 12-mea provizorie, iar negocierile au fost cât se poate de intense și ajungerea la acest acord este un semnal cât se poate de bun în legătură cu capacitatea celor două instituții de a ajunge la un acord necesar în slujba interesului cetățenilor noștri. Aș dori încă o dată să-mi exprim mulțumirea față de rezultatele obținute și doresc să mulțumesc tuturor participanților la negocieri și îndeoseb doresc să mulțumesc uh, domnului președinte de comisie Artui, precum și raportorilor, doamna Gardia Sabal, doamna Holmeier și domnul Depre, care s-au implicat în totalitate în aceste negocieri și au avut o atitudine constructivă și uh, cooperantă. Doresc de asemenea să mulțumesc uh, doamnei vicepreședinte Gheorgheva și echipei dumneiei pentru că la rândul dumnealor au înlesnit și au dat dovadă de imparțialitate ajungând astfel la încheierea acordului. Voi încheia exprimând convingerea că acordul la care s-a ajuns împreună cu Parlamentul reprezintă o reacție cât se poate de coerentă raportat la cele trei mari provocări care ne așteaptă anul viitor, continuarea reducerii uh, factorilor restante, Eh, să nu se compromite eforturile făcute de către statele membre în ceea ce privește finanțele naționale și, în egală măsură, să se asigure resursele indispensabile și stimul necesar pentru a stimula creșterea economică și crearea de noi locuri de muncă în slujba și în bine tuturor cetățenilor europeni. Vă mulțumesc pentru atenție! Thank you, Council. Mulțumim uh, și acum are cuvântul doamna comisar Gheorgheva. Aveți 10 minute, atât s-au prevăzut, da? Uh, vă mulțumim dacă sunteți concisă. Uh, Mulțumesc, doamna președinte, pentru ocazia de a mă adresa Parlamentului European înainte de votul de mâine pe bugetele rectificative 2014, buget, proiectul de buget 2015 și avizul asupra regulamentului 1150. Suntem cu toții de acord aici că aceste negocieri au fost unele deosebite de dificile. E primul an din noul cadru financiar multianual și am pus practic în aplicare ceea ce s-a decis pentru întâia oară pentru CFM de asemenea, e prima oară când am încercat să găsim căi de a stabiliza nivelul facturilor neplătite. Și se întâmplă într-un moment în care multe din statele membre se află într-o situație dificilă din punct de vedere fiscal, la nivel intern, dar am lucrat cu toții din greu pentru a obține un acord și doresc să mulțumesc ambelor ramuri ale autorității bugetare pentru a, pentru a fi oferit un buget care asigură continuitatea, predictibilitatea, însă mai mult decât atât, transmite un semnal cetățenilor noștri, un semnal că, în ciuda diferențelor, diferendelor și dificultăților, putem găsi o soluție care e orientată de nevoile lor. Și mă duc la domnul Arțui, uh, Vă mulțumesc foarte mult pentru rolul de lider în aceste negocieri. Mulțumesc raportorilor, doamna Gardia Sabar, doamna Holmeier, eh, era alături de noi mai adineauri, domnul Depre și, bineînțeles, fostul meu coleg, domnul fostul comisar Lewandowski, care, iată, este acum în sală, a făcut foarte multe în postul său anterior, tocmai pentru a putea obține acest acord. De asemenea, mulțumiri președinției italiene, ministrul Paduan ni s-a alăturat într-un moment critic. Mulți dintre reprezentanții Consiliului au uh, lucrat din greu pe parcursul întregului proces. Acum am obținut o soluție care eu sper mâine va fi votată pentru că E o, un rezultat foarte bun al acestor negocieri. Noi la Comisie considerăm că ceea ce am propus inițial era o propunere uh, solidă, sănătoasă, însă ne descurcăm și cu uh, consensul obținut și așa cum mulți dintre dumneavoastră au spus, e crucial pentru noi să putem deservi programele noastre și prin intermediul lor cetățenii. Câte ceva despre bugetul rectificativ, proiectul de buget rectificativ 2014. A fost o jumătate de an foarte complexă din punct de vedere bugetar, pentru că în mod simultan ne-am confruntat cu presiuni pentru plăți pentru perioada de programare anterioară, facturi care au intervenit în ultimul an și ajustarea la Uh, un buget limitat în cadrele noului CFM și obținerea unui acord asupra nevoilor suplimentare pe 2014 prin bugetele rectificative și mai ales prin um, bugetul rectificativ numărul 3, mobilizarea marjelor și folosirea adecvată a veniturilor au fost decisive pentru uh, un rezultat pozitiv al procedurii bugetare și a deschis calea și pentru um, stabilirea bugetului pe 2015. Am auzit evaluarea cifrelor, aș mai adăuga trei comentarii. 1. Beneficiem și de anumite realocări și transferuri uh, în ce privește programe care nu s-au derulat, uh, nu au evoluat suficient anul acesta, ceea ce duce la suma totală pentru a plăti facturi. Deci ajungem la 4,32 de miliarde. 4 milioane merg la uh, capitolul 1A, 2,8 miliarde la uh, politica de coeziune și 750 de milioane pentru consolidarea programelor internaționale pentru ca să putem ajuta oameni din întreaga lume în situații disperate. În ce vrește bugetul 2015, permiteți-mi să subliniez ce considerăm noi că e cel mai uh, valoros uh, la nivel de negociere. 1. Concentrarea pe investiții, uh, prioritățile noastre politice, uh, arătăm ce trebuie să facem pentru a consolida competitivitatea euro și susține planul de investiții de 350 de miliarde pe care l-am mai prezentat. Al doilea avem. Față de bugetul pe 2014, avem o modestă creștere, dar suficientă să ne permită să ne ajustăm la uh, punctele de presiune pe care le-am citat deja. În ce privește regretele de angajament, vorbim de 1,8%, adică 2,6 miliarde. În ce privește creditele de plăți, creșterea de 1,6%, adică 2,2 miliarde. Acestea ne permit 3,9 miliarde suplimentare pentru capitolul 1A și 581 pentru capitolul 4, unde presiunile asupra Europei sunt foarte, foarte mari. Și așa cum și președinția Consiliului a menționat, am reușit să răspundem nevoile fermierilor afectate de embargoul asupra Rusiei și scăderea prețurilor la lapte și carne pe piețe și asta fără a intra în, uh, în rezervele de urgență. Un alt uh, punct foarte important, avem o evoluție sănătoasă a ratei între angajamente și plăți pentru 2014 și 2015. Urmare a celor întreprinse deja, vorbim de 96% față de 89% în an anterior, 2009 fiind anul cu 83% o astfel de rată. Ceea ce înseamnă ce? Înseamnă că vom putea ține sub control acele RAL, reste lichide. Suntem încântați de solicitarea Parlamentului, care a fost acceptată și de Consiliu, de a avea un plan de plăți pentru că acest plan ne va duce la o metodă durabilă și vă pot informa deja că președinția letonă care uh, va demara în ianuarie uh, Uh, țin foarte mult la acest lucru, am discutat deja cu ministrii de resort și în următoarele șase luni vom avea în vedere acest plan de plăți, care pentru noi trebuie să pună capăt uh, experienței uh, cu care ne-am confruntat, în special în anul acesta, cu facturile neplătite lunile care vin vom discuta și despre instrumentele speciale. În aceste negocieri am fost de acord că nu suntem de acord și să lăsăm tema deschisă. Vorbim de 350 de uh, milioane, e mai mult decât plan, uh, plafonul prevăzut pentru instrumentele speciale, însă am căzut de acord, cum spuneam, că nu e cifra finală și vom continua discuțiile așa încât să obținem o soluție și aici. Cum știm cu toții, în perioada din urmă a trebuit să Uh, ne confruntăm cu ajustări ale veniturilor naționale brute. Vorbim de 9,8 miliarde ajustări care au venit ca o presiune suplimentară pentru statele membre și avem uh, propuneri foarte limitate de amendamente pe această temă. Opt state membre au optat pentru o amânare a plății și sper ca mâine Parlamentul să ne ofere un aviz, un aviz pozitiv. Trei puncte tehnice. 1. Avem un buget acum. Trebuie să îl folosim cât mai chipzuit. Pentru comisie aceasta este o prioritate. Trebuie să ne concentrăm pe rezultate, pe calitatea felului în care cheltuim bani. Doi. În toiul negocierilor am avut o întâlnire a uh, grupului la nivel înalt pentru resurse proprii și sunt onorată să fiu printre cei trei comisari care s-au alăturat acestui grup și eforturile acestui grup vor fi decisive și în viitor. În fine, la comisie Ați auzit uh, și în programul nostru de lucru, la comisie suntem hotărâți să aliniem prioritățile politice cu bugetul, arătându l astfel cetățenilor noștri că Uniunea Europeană livrează rezultate în punctele care contează cel mai mult pentru ei. Vă mulțumesc foarte mult! Președinta, mulțumim, doamnă comisar. Următorul vorbitor pentru Comisia Regii, două minute, domnul Olbricht. pani przewodnicząca! pani komisarz! dzisiaj dyskutujemy o budżecie. discutăm despre buget de vot și de fapt ne exprimăm față de faptul că s-a atins un compromis. Această satisfacție însă nu este decât una relativă Bineînțeles că mai bine ai un uh, buget decât uh, sistemul uh, proviz- 12 milor provizorii. Este mai bine ce avem decât ce ar fi fost alternativa. Însă trebuie să fim conștienți că negocierile au fost foarte dure, iar doamna comisar tocmai a subliniat acest lucru. Au putut fi constatate anumite uh, chestiuni uh, foarte tipice. În primul rând, nu ne-am concentrat asupra bugetului 2015. Am încercat să acoperim lipsurile din bugetul 2014, până în ultimul moment. De fapt, am discutat despre cum putem evita o catastrofă pentru 2014 și asta dor, dorindu-ne o dezbatere serioasă a consecințelor uh, pentru bugetul pentru 2015. În anii trecuți, discuția referitoare la 2015 a fost una foarte, sau referitoare la anul următor, era una foarte uh, detaliată și a început la timp, însă în 2014 și 2015 pentru politica regională sunt uh, uh, ani cheie. Doamna comisar a spus că, conform regulii N plus 2, acești ani sunt ani de închidere a conturilor. Deci toate fac, uh, facturile vor ajunge în 2014 și în 2015. Suntem conștienți cu toții că vom avea nevoie de mai mulți bani în acești doi ani. Deci Drept urmare, satisfacția noastră față de aceste negocieri și față de acest buget trebuie să fie una relativă. Ne întrebăm dacă sistemul este durabil pe termen lung. Vă mulțumesc. Acum, în numele grupurilor, domnul Fernandez, în numele PPE, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Domnule comisar, distinsul reprezentant al Consiliului, dragi colegi, înainte de toate, uh, Dați-mă să spun că îi felicit pe toți cei care au luat cuvântul până acum, pentru că, după părerea mea, Uniunea și Constanța Parlamentului European au permis un uh, solidaritatea și Constanța Parlamentului European au permis să ajungă la un acord în legătură cu bugetele rectificative și cu bugetul pe 2015, fără să pierdem din vedere un lucru esențial și anume planul de plată a datoriei Uniunii Europene și să știți că nu mi-e teamă să-i spun pe nume, datorie este. Și în ceea ce privește credibilitatea instituțiilor Uniunii Europene, precum și prioritățile noastre referitoare la creștere și la ocuparea forței de muncă, cred că acest acord ne permite stabilizarea datoriei Uniunii Europene și în același timp să nu um, ne împotmolim într-o supradatorare. De aceea, avem um, niște surse suplimentare de 4.000 de miliarde, acestea ne vor uh, permite să face față nivelului extraordinar de plăți, dar în 2014 încasările au uh, fost din amenzi și în uh, lipsa unui acord statele membre ar primi acești bani în bugetele lor naționale și acest lucru este de neacceptat deoarece vorbim despre un număr important de facturi care încă nu au fost plătite, iar în 2015 și pentru 2015 am reușit astfel încât reducerile uh, propuse de către Consiliu să fie reduse la minim și mai mult decât atât am reluat și angajamente referitoare la programele care se referă la crearea de locuri de muncă și creșterea, solidaritatea externă a Uniunii Europene uh, și și aceasta a fost consolidată în ceea ce privește ajutoarele umanitare pe 2015 am hotărât împreună cu Comisia și cu Consiliul că pentru 2015 este nevoie de un plan care să facă față facturilor care au fost deja emise, dar uh, nu și plătite, iar Uniunea Europeană trebuie să aplice aceeași rigoare pe care o cere statelor membre și, în egală măsură, trebuie să respecte și propriile angajamente, mai ales în ceea ce privește planul multianual. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Urmează la cuvântul domnului domnul Gaier. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule secretar de stat de la Vedova, doamnă vicepreședinte Gheorgheva. Uh, mă raliez și eu felicitărilor, felicit mai ales uh, președinția Consiliului. Nu putem să o spunem destul de des și destul de clar. Într-o etapă de trei săptămâni de, um, de negocieri, Um, Consiliul uh, a avut nevoie de 21 de zile pentru a găsi o poziție comună. Această poziție nu a putut fi impusă și a trebuit uh, renegociată. E bine, când se întâmplă așa ceva, nu putem decât să felicităm președinția pentru faptul că a reușit cu greu să mențină Consiliul în stare de funcționare am avut senzația că uneori în discuțiile cu Consiliul Um, a fost ca la psihoterapie. Întâi am avut de-a face cu negarea. Consiliului în ultimii ani a tot spus că uh, cifrele comisiei sunt greșite. Bun, am depășit această etapă. Acum am depășit și etapa rezistenței. Acum suntem în etapa în care Consiliul spune da, suntem dispuși să aducem bani proaspeți în bugetul european pentru că nu mai poate fi negată criza plăților. Foarte bine, facem progrese, însă acum suntem în etapa în care trebuie să intervină vindecarea. Și mă bucur să aud din partea dumneavoastră, doamnă vicepreședinte, că ați intrat deja în dialog cu președinția letonă, pentru că această președinție va fi cea care va trebui să aplice uh, angajamentele luate și anume să dea viață acestui plan de plăți. Noi vedem lucrurile numai după cum urmează. În mod regulat dorim să Uh, obținem informații de la dumneavoastră, doamnă comisar, referitor la evoluția plăților. Sperăm că prognozele sunt corecte, că banii uh, pe care îi avem la dispoziție vor fi suficienți, dar trebuie să vă spun că nu sunt foarte optimist. Bineînțeles, vom fi atenți la negocierile cu, cu Consiliul în viitor ca angajamentele să fie urmate de fapte. Am văzut uh, că Consiliul um, își poate să-și ia foarte mult timp să ajungă la opoziție și în viitor nu vom mai accepta asta. Mulțumesc. Două minute și jumătate, domnul Kölmel. Mulțumesc, doamnă președinte. O salut pe doamna comisar, pe reprezentanții comisiei și, bineînțeles, mulțumesc tuturor celor care au participat la munca la acest dosar. Noi de la ECR însă nu suntem deloc mulțumiți de rezultat. În această săptămână vom vota un întreg pachet de măsuri. Este vorba de diferite proiecte, buget, proiecte de buget rectificativ pentru 2014. Este vorba de ajutor în cazuri de catastrofă, este vorba și de adaptări tehnice. Acestea, pe acestea le susținem, însă, pe de altă parte, este vorba de finanțarea unor uh, facturi neplătite. Este ceva esențial, foarte important, însă compromisurile obținute nu sunt nici de departe suficiente. S-au prevăzut aproximativ 4 miliarde de euro suplimentari, însă Uniunea Europeană are 23 de miliarde de datorii, uh, iar datoriile sub formă de facturi neplătite sunt, cum a spus și antevorbitorul meu, datorii care trebuie plătite. Noi, grupul ECR, respingem drept urmare aceste, aceste bugete rectificative. Când ne uităm la bugetul pentru 2014, trebuie să ne fie clare și condițiile de pornire pentru 2015. În, la începutul anului vom avea 20 de miliarde de euro datorii, ceea ce înseamnă că uh, suma disponibilă pentru plăți va scădea de la 141 de miliarde la 121 de miliarde. De asemenea, am prevăzut ca 145 de credite de angajament să poată fi făcute în acest an. Și mă întreb cum uh, vom uh, reuși să dăm de capăt acestui, capăt, acestui calcul? Uh, nu cred că vom reuși decât dacă Uniunea Europeană nu schimbă regulile pentru matematică. Dar nu recomand asta. Am făcut promisiuni în plus de peste 200 de uh, miliarde de euro și situația devine și mai dramatică. Situația este prea complicată, vorbim despre rezerve generale, speciale, finanțări uh, speciale, on top sau ne on top, toate acestea nu sunt transparente. Îmi amintesc mai degrabă de George Orwell, care a prevăzut la un moment dat uh, că uh, politica va avea un astfel, o altă limbă pe care cetățenii nu o vor mai înțelege. Propunerea Comisiei a fost de 142 de miliarde, Comisia, uh, Consiliul a spus 140, Parlamentul a spus 146, președinta întrerupe, v-ați depășit timpul. Mulțumesc, îmi cer scuze că vă întrerup, dar vreau ca totuși această dezbatere să se termine la film, la timp. Urmează acum domnul Artui. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi. Mulțumesc, doamnă președinte. Atât de toate vreau să mulțumesc doamnei raportor Gardia Zabel, doamne Holmeier, domnului Depre. să mulțumesc doamnei Georgieva și președinției italiene, în special domnul ambasador Salino. Suntem în ajunul votului pe acest buget și doresc să-mi exprim un regret și o speranță. Regretul ține de derularea procedurii noastre bugetare. În cele trei săptămâni de conciliere, cu excepția secretarului de stat italian, ne-a fost imposibil să avem schimburi cu interlocutori de rang guvernamental. 28 de deputați europeni mobilizați, dar niciun ministru care să le răspundă. A trebuit să așteptăm cea de-a 21-a zi, ultima zi de conciliere, pentru ca și Consiliul în sfârșit să ne facă cunoscute propunerile sale, din păcate inacceptabile. Acumularea facturilor neplătite pe biroul Comisiei se apropie de 30 de miliarde. Această derivă gravă pune în dificultate mulți operatori și aduce atingere autorității, dar și credibilității Uniunii Europene. Țin să denunț atitudinea paradoxală a Consiliului. Într-adevăr, Uniunea Europeană în 2014 a beneficiat de resurse neprevăzute, 5 miliarde din amenzi și dobânzi de întârziere pentru Parlament, era important ca acestea să fie afectate fa- plății facturilor celor mai urgente. E un principiu elementar de bună gestiune. Dar Consiliul a refuzat. Am fost stupefiant de autismul guvernelor naționale care refuză să-și asume obligațiile de dată ce acceptă angajamentele de credit. Absența lor de la negociere uh, Ministrii își dau iluzia că sunt bun gestionar, dar refuză să plătească ceea ce trebuie să plătească. Refuzul plății e consecința mecanică a deciziilor lor anterioare. Oricum, ceea ce solicitam noi era ca măcar să stabilizăm datoria europeană și pentru 2014 așteptam 4,7 miliarde, am obținut 3,5 miliarde pentru 2015, așteptam 2,3 miliarde, am obținut 1 miliard și 1,3 uh, miliarde, în total 4,8 uh, miliarde în loc de cele 7 miliarde. E limpede, dragi colegi, că sumele mm, asupra care am căzut de acord nu reglează problema. Însă, speranța mea se bazează pe angajamentul luat de ambele părți, și anume de a epura datoria acumulată a facturilor neplătite. Trebuie să știm suma exactă la 31 decembrie 2014 și să cădem de acord asupra unei sume rezonabile pe care să o și plătim. Va trebui să reducem distanța între aceste două sume și va trebui să ajungem la un sold uh, zero timp cât mai scurt. 2016, în cadrul CFM, trebuie să ne mobilizăm deja încă de la începutul lui 2015. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc, spune președinte. Următorul vorbitor, uh, un minut și jumătate, domnul Rueda. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte toate aș dori și eu să mulțumesc colegilor mei și raportorilor și mulțumesc și domnului președinte și președintele pentru munca depusă. Este limpede că bugetul pe 2015 arată că există o deosebire foarte mare între Europa a bogaților și Europa a săracilor și este limpede că aceste reduceri dezastroase sunt în continuare intacte, iar oamenii își vor avea de suferit din cauza acestor politici dezastroase. M-am tot referit la situația îngrozitoare a industriei de pescuit din Irlanda ca urmare a enormelor reduceri. Situația se agravează în mod clar deoarece ă, practic 908 milioane vor fi reduse din rubrica a doua și avem o răspundere, trebuie să ajutăm pe oameni, pe cei vulnerabili din societățile noastre și trebuie să ajutăm pe cei care nu ă, pot să se ajute singuri și este înspăimântător că acum ajutorul umanitar este mai mic decât în 2014 ca urmare a reducerilor de la rubrica a patra. Mă declar îngrozită să văd că sprijinul pentru ONU a fost redus de la 304 la 200 5 milioane și trebuie să ne asigurăm că ajutorul umanitar și măsurile de urgență și plățile de rezervă vor crește semnificativ astfel încât să putem face față cu situația um, îngrozitoare în care se află milioane și milioane de refugiați. De asemenea, doresc să-mi exprim îngrijorarea în legătură cu planul Juncker, acolo unde, de pildă, proiectele de buget rectificative din ianuarie vor produce efecte clare asupra bugetului din 2015 și faptul că s-au retras plățile la rubricile 1A și 1B vor produce efecte asupra acestora și acest lucru este o sursă de îngrijorare și trebuie soluționată urgent. Mulțumesc, doamnă de Urmează acum la cum mă iertați. Cred că aveți o interpelare cu cartonașul albastru. Răspundeți. Doamnă Moe, răspundeți la această întrebare. Vă rog. 30 secunde aveți să puneți întrebarea, vă rog. Așadar, aș fi vrut să o întreb pe colega mea, având în vedere că a cerut să se ceară ajutoarele pentru imigranți și pentru situația acestora în centrele de primire a acestora, ce credeți? Ați văzut vreodată ce se întâmplă în Italia? Ați văzut ce fraude, ce scrocherii și ce corupție este acum dezvăluită? Ați văzut că este un scandal uriaș la Roma, acolo unde ambele partide, și dreapta și stânga, au mâncat practic pe spatele amărâților și au furat pur și simplu mână în mână în legătură cu cât să câștige, deci pe spatele amărâților ăstora. Și înainte să mai cereți alți bani, nu vă supărați, ați verificat unde ajung banii aceștia? Vă mulțumesc! Aveți 30 secunde pentru răspuns. Da, nu am uh, analizat uh, toate detaliile, dar trebuie să existe claritate. Trebuie să se știe clar de unde provin banii și unde ajung. E limpede acest lucru. Sper că nu au fost probleme cu interpretarea. Ați avut cuvântul și vi s-a răspuns. Domnul Tarrant are cuvântul. Thank you, Madam President. Mulțumesc, domnule președinte. Ca întotdeauna la grupul meu salutăm munca depusă de raportor și de președintele Comisiei pentru Bugete în această perioadă de negocieri bugetare. De asemenea, salutăm acordul care cu siguranță nu e unul dintre cele mai rele de până acum, cel puțin nu prin comparație cu alte acorduri din ultimii ani. Cu toate acestea, cred că acordul permite stabilizarea situației foarte dificile a plăților. După cum a spus domnul Depre aici în Parlament, am avut trei obiective. În primul rând, stabilizarea situației plăților prin plata facturilor neplătite acumulate. Apoi avem nevoie de o abordare diferențiată la instrumentele speciale și acolo am eșuat, pentru că nu s-a ajuns la o decizie. Și în al treilea rând, avem nevoie de un plan pentru a reduce facturile neplătite și am eșuat și aici, pentru că declarația obligatorie nu pare să fie chiar atât de obligatorie. Doamna Gardia Zabal Rubial a spus că este nemulțumită de cifre. Cu toate acestea, a votat pentru buget. Eu nu cred că e așa. De ce să susținem un astfel de acord la vot și de ce să ne temem atât de mult de 12.000 provizionale? Provizorii, mă scuzați. Din potrivă, ar trebui să le adoptăm pentru că este singura metodă care ar obliga Consiliul și statele membre din Consiliu să înțeleagă în sfârșit această problemă dificilă și chiar să progreseze puțin către rezolvarea ei. Am foarte multe lucruri de spus și nu o să le spun pe toate pentru că le știți, cei de la bugete le știu, dar, doamnă președinte, aș vrea să fiu puțin sentimental la sfârșitul uh, minutelor alocate și să vă spun că dacă respingem mâine bugetul și vă rog frumos să vă gândiți bine la el, dacă respingem bugetul, vom avea o lună, două, 12.000 provizorii, dar vom avea o situație nouă în realizarea bugetului european și s-ar respecta rolul real al Parlamentului în conformitate cu tratatul de la Lisabona. Dacă votăm pentru buget, putem să cântăm cântece de leagăn copiilor noștri și să le spunem Toată lumea știe că acordul era murdar și că cei buni au pierdut un citat din Leonard Cohen. Mulțumesc, domnul Zani. Cred că acordul. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că acordul la care s-a ajuns era singura soluție de a avea un buget. Un buget care nu este provizoriu. Ne-am ținut pe poziții în timpul negocierilor. Problema este cu plățile. Și acordul de față nu rezolvă, din păcate, această problemă. Chiar, din potrivă, o răutățește, Am obținut așa un fel de minim pe 2014, dar cred că pentru anul viitor abordarea este complet eronată s-au sacrificat pentru a nu știu câte oară uh, plățile pe altarul uh, unor declarații politice. Mi se pare complet lipsit de seriozitate. Anul viitor se prevăd 340 de miliarde pentru angajamente, 341 pentru plăți și Există foarte multe plăți care nu au fost înorate, știm bine, milioane și milioane. Iar anul viitor situația se va repeta, poate chiar se va înrăutăți. Nu se poate să mai continuăm așa. Miza este credibilitatea UE și nu, ni se reproșează că suntem împotriva Uniunii Europene, asta ni se pare ceva amuzant, uh, venind din partea unora care sunt la cârma Europei și care riscă să ducă uh, la naufragiu financiar Europa se vorbea despre investiții suplimentare, așa zicea Juncker, și el este complice în această situație. Și cred că faptele dezmint complet uh, cuvintele noastre. Mulțumesc foarte mult, doamna Montel, dar nu o văd în sală. Așadar, domnul Rubich, 1,1 uh, jumătate. Doamnă președinte, cu microfon. Doamnă președinte, mulțumesc frumos. Cred că bugetul pe anul viitor ne va prezenta niște provocări foarte mari. Va trebui să facem ca Uniunea Europeană să nu se îndatoreze uh, în numele statelor membre. Nu este posibil ca statele membre să-și transfere datoriile la nivel european și uh, poate că acest lucru nu este cuprins în pactul de stabilitate. Cred că planul Juncker reprezintă o mare șansă să discutăm și mai serios subiectul resurselor proprii. Este uh, poate interesant să ne gândim și la uh, benzile de frecvență uh, din Europa, la um, liberalizarea acestei piețe care ar putea aduce venituri suplimentare. Și ar fi, de asemenea, bine să folosim și fonduri suplimentare din uh, facilitatea financiară pe modelul parteneriatului public-privat. Cred că ar fi interesant să intrăm, în, să intrăm într-o fază de dezvoltare a rețelei digitale, să investim în piața internă și sper că următoarea președinție să aibă curajul să adopte pachetul digital atunci am face un mare pas înainte și cred că noile proiecte pe care le-am um, redactat ne arată clar că acest program ar um, stimula mult mai mulți business angels, ceea ce ar fi un lucru foarte bun. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Rubich. Înainte de a da cuvântul următorului vorbitor, domnul Manca, aș dori să vă informez că reprezentanții Consiliului au părăsit dezbaterea pentru o, că aveau un angajament interinstituțional anterior, dar vor reveni în sală mai târziu. Și acum, domnul Manca, un minut. Mulțumesc. Sunt de acord cu domnul Juncker în ceea ce privește nevoia de a schimba metodele de lucru. Același mesaj a fost transmis Consiliului, cel puțin în ceea ce privește negocierile bugetare, datorită raportorilor și echipei lor și datorită conducerii echipei de negociere. Până, până la urmă am obținut un compromis, iar bugetul Uniunii Europene este unul dintre cele mai importante instrumente de solidaritate între statele membre în egală măsură, prezintă economii clare în momentul în care vor exista politici bugetare coordonate, vor avea la dispoziție și mai mulți bani. Trebuie să discutăm acest lucru în Parlamentul European și împreună cu miniștrii din Consiliu, precum și cu membrii Parlamentelor Naționale, fiindcă numai dacă uh, suntem eficienți, vom putea să facem față provocărilor uh, secolului 21, schimbările climatice, siguranța energetică, evaziunea fiscală, globalizarea sau amenințări aduse siguranței noastre. Mulțumesc! Mulțumesc! Timp de un minut și jumătate, domnul Ashworth. Uh, President. Doamna președinte, salut faptul că acest uh, buget, buget uh, se înscrie în cadrul financiar multianual, în limitele sale și mă bucur că există un accent mai mare pe creștere și pe locuri de muncă. Comisia are intenții admirabile uh, de a veni întâmpinarea nevoilor cetățenilor și e foarte bine. Însă am fost dezamăgit că Comisia nu a făcut mai mult pentru a se ocupa mai mult de toate plățile neonorate care se tot acumulează. Mi se pare inacceptabil acest lucru. E clar că în trecut aveam obiceiul de a cheltui mai mult decât ne puteam permite. Și Parlamentul nu cere mai multe venituri. Nu, trebuie să folosim resursele pe care le avem la dispoziție într-un mod mai chipzuit. Și bineînțeles că trebuie să respectăm prioritățile pentru a obține cât mai multe rezultate pentru banii cheltuiți însă Parlamentul trebuie să aibă un rol mai mare de control asupra bugetului, un rol de monitorizare a performanțelor și de evaluare a acestui raport între banii cheltuiți și rezultatele efectiv obținute. Vă mulțumesc foarte mult. Un minut și jumătate, domnul Torvalds, vă rog. Micro? That would help. Cu microfon ar fi util. Mulțumesc. Johtaja, ajattelin tänään tehdä jotain hyvin ei-suomalaista. Voiam să fac un lucru neobișnuit astăzi. Un lucru care nu este tipic finlandez. Vreau să spun mulțumesc, vielen dank, muchas gracias, merci beaucoup, Gerard, Gincuie, Janos și mulțumesc mult, Jean, merci beaucoup. Pe lângă acești raportori aș dori să mulțumesc și asistenților noștri care au muncit din greu și, de asemenea, președinția italiană trebuie lăudată pentru că a încercat să obțină un rezultat bun. Și sunt deosebit de recunoscător Consiliului. Consiliul a fost foarte tenace în lupta sa cu Parlamentul în uh, limba rusă, după cum probabil știți, la Consiliu se spune soviet și încăpățânarea Consiliului a fost realmente sovietică, ceea ce face victoria noastră cu atât mai dulce. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc! Următorul vorbitor este domnul Eceniche. Senora presidenta, colegas eurodiputados. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Pentru cine lucrați dumneavoastră? Nu sunt sigur, singurul care se întreabă asta. Și cetățenii se întreabă același lucru. Noi uh, am aprobat o comisie neoliberală pentru, care va sprijini interesele celor puternici. O comisie care înfricoșează pe greci. O să vedem mâine dacă votăm, când votăm bugetul european pe 2015 este singurul instrument pe care avea la dispoziție pentru a asigura redistribuția și justiția socială. Negocierile a fost o farsă, pur și simplu. Bugetul este o picătură într-un pahar cu apă. Iar mâine vom vedea că Parlamentul va, va adopta un buget pe termen scurt, anti-european și antisocial. Parlamentul ar putea să spună sus și tare că ar dori să aibă o Europa în care Grecia și Spania și alte țări sunt considerate uh, țări surori și nu o instituție unde, și nu o Europa în care instituțiile sunt discreditate și oamenii sunt aduși la sapă de lemn. Uh, Juncker se pare că lucrează pentru niște vampiri însetați, dar dumneavoastră pentru cine lucrați? Mâine puteți arăta acest lucru. Mulțumesc. Aveți o așa, noastră de la domnul Veioti. Acceptați? Da. Domnul Veioti, aveți cuvântul. 30 seconds, please. 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Eceniche, interesante lucruri spuneți dumneavoastră. Interesante și amendamentele pe care le-ați înaintat în ultimele ore, în ciuda negocierilor care au avut loc. Eu nu v-am văzut acolo și ne-ar fi plăcut să vă spuneți părerea mai devreme. Spuneți că acest buget încalcă libertățile noastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră, mai bine mai târziu decât niciodată, dar uh, vă rog să vă crăbiți data viitoare. Mulțumesc. Aveți 30 de secunde pentru a răspunde, domnule Ceniche. Mulțumesc. Eu uh, am fost prezent la reuniunile comisiilor și am înaintat amendamente, asemenea tuturor celorlalți deputați. Uh, grupul GUE s-a comportat exemplar. Și care este întrebarea dumneavoastră? Nu mi-ați adresat o întrebare, deci nu cred că am la ce să vă răspund. Thank you. Mulțumesc. Un minut pentru domnul Scarlett poštovana predsjednice cijenjeni kolege i kolegice Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, dragi colegi. Dezastrele naturale care apar din ce în ce mai des uh, afectează foarte mult uh, Europa, cetățenii, pagube economice, de mediu și așa mai departe și milioane și milioane de euro sunt cheltuite pentru a combate efectele inundațiilor. În Croația am avut astfel de uh, probleme, în regiunea Slavonia, unde s-au uh, cheltuit foarte zeci de milioane în ultima vreme. Cred că uh, acești bani sunt cumva aruncați uh, pe apa sâmbetei și ar fi bine ca Uniunea Europeană să cheltuiască mai bine banii, mai chipzuit, iar politica de coeziune este cea mai bună. Uh, politica de coeziune, toate, tot ce înseamnă proiecte transfrontaliere care să prevină și să anticipeze schimbările climatice. Sunt lucruri absolut esențiale și care vor avea și consecințe economice bune pentru țările membre mai mici. Iar aici Comisia are un rol aparte de e, jucat și aș dori ca toată lumea să se implice în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Arnu. Suntem încă o dată aici pentru a discuta subiectul bugetului UE pe 2015. Aș dori să vă explic cum se vede acest lucru în Regatul Unit. Există percepția că contribuabililor li se cere să contribuie cu tot mai mulți bani și că nu primesc suficient în schimb. Din acest motiv se recalculează venitul național brut și contribuția britanică de 1,7 miliarde, ceea ce uh, stimulează același sentiment. Acest calcul face ca Italia să plătească mai mult și Germania să plătească mai puțin și alegătorii văd acest lucru într-un anume fel. În mai, peste 50 la sută din votul din Regatul Unit a fost destinat unor partide care voiau mai puțină Europa. Poate credeți că această opinie este minoritară în Uniunea Europeană, dar ea este majoritară în Regatul Unit. Și uh, cred că subestimați uh, cât de puternic e acest sentiment. Două sondaje de săptămâna trecută au arătat că 58% dintre respondenți doreau ca Regatul Unit să iasă din Uniunea Europeană cu totul. Așadar, acest buget, ca să revenim la buget, este un compromis elegant între Consiliu, Comisie și Parlament. Înțeleg că este un compromis pe care mulți membri al acestei uh, camere nu îl susțin sau nu le convine, chiar dacă probabil vor vota până la urmă pentru. Dar aici se cască o mare prăpastie, o prăpastie între ceea ce se întâmplă aici și ce se întâmplă în Regatul Unit. Cred că nu este vorba de un compromis pe care poporul britanic să-l accepte de bunăvoie. Prăpastia dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit nu este o mare albastră adâncă, dar este o diferență de opinie cu privire la ce ar trebui să însemne Europa. Mulțumesc. Următorul vorbitor, un minut, domnul Sinadelov. Sinadinos. Doamnă președinte, la mine în țară, în Grecia, Oamenii și-au pierdut casele, au rămas fără un acoperiș deasupra capului. Și noi avem nevoie de solidaritate europeană. Iar acum Europa își arată adevărata față. Se vorbește despre interesul Uniunii Europene care trebuie apărat. Iar țările de fapt, nu primesc decât firmiturile de la masa europeană. În Grecia, nivelul șomajului este îngrozitor. Um, oamenii trăiesc sub pragul sărăciei. Și uh, e greu de înțeles de ce Uniunea Europeană nu ne ajută. Asistăm la un rasism politic și economic care își scoate din nou capul acum în dezbaterea pentru buget și am, dat, am dorit mai mult solidaritate și mai mult respect. Domnul Mureșan, minut și jumătate. Yeah, so, thank you, thank you. Mulțumesc, dragi colegi, stimată doamnă comisar. Uniunea Europeană are buget pentru 2015, ceea ce este o veste foarte bună pentru Europa. Și da, fără uh, Uh, Parlament, fără buget, am fi avut o situație de blocaj și ar fi avut consecințe foarte grave asupra cercetătorilor, asupra IMM-urilor și uh, asupra studenților Erasmus în toată Europa. Mulțumită poziției clare a Parlamentului, am reușit să reducem uh, tentația acestor reduceri și să și reducem uh, acea problemă cu plățile neonorate. Am reușit să stabilizăm uh, situația, dar nu complet. Încă mai avem 25 de milioane de plăți neonorate care se vor acumula până la sfârșitul anului, ceea ce este o sumă imensă. De aceea aș dori și e bine să avem un plan care să reducă volumul acesta de plăți neonorate. Și sper că președinția și Comisia vor coopera cu Parlamentul pentru acest lucru. Problemele însă persistă, mai cu seamă instrumentele speciale. Uh, eu sunt raportor pe mobilizarea fondului uh, de mobilizare UE pentru plățile în avans pe 2015 și în această calitate pot să confirm că uh, creditele de uh, angajament, conform Consiliului, trebuie să se mențină în limitele menționate. Însă Parlamentul a spus că atât angajamentele cât și plățile pentru instrumentele um, speciale trebuie să meargă dincolo de limite, nu trebuie deci să permitem Consiliului să nu respecte tratatele și uh, plățile să fie onorate. Mulțumesc. Urmează domnul Vaughan. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim foarte mult despre cifre în discuția noastră bugetară. Dacă ne uităm la ce sunt folosiți banii și mă refer mai ales la acei beneficiari ai investițiilor europene, cunoaștem cu toții exemple de beneficiari ai fondurilor structurale și ai fondurilor pentru agricultură, dar aș vrea să vorbesc acum despre investițiile în universități. În țara Galilor, de exemplu, s-au anunțat, de exemplu, investiții de 750 de milioane de lire pentru al doilea campus Camărime, 20 de milioane de lire pentru o altă universitate, toate acestea sunt proiecte care nu s-ar putea face fără investițiile UE. De aceea vreau să vă spun că nu toate părțile Regatului Unit sunt anti-UE, noi vedem și beneficiile și sper ca toată lumea din această cameră să recunoască cât de important este să investim în cercetare și dezvoltare și în educație, mai ales la nivel universitar. E foarte important pentru viitorul economiilor noastre și de aceea avem nevoie de un buget adecvat la nivel european și el trebuie să se concentreze pe creștere și crearea de locuri de muncă. Mulțumesc! Un minut 30 are cuvântul domnul Kuzmiuk. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, pani komisarz. Mimo... Mulțumesc, doamnă președinte. în ciuda poziției Consiliului și Comisiei, în ciuda faptului că trebuie să revizuim șase bugete rectificative, trebuie să... Vorbitorul este rugat să vorbească mai încet pentru interpretare. Consiliul a fost de acord ca în cel de-al treilea buget rectificativ uh, fondurile de la, provenite de la amenzi să fie folosite pentru a plăti facturile neplătite. o sumă ce depășește puțin 3 miliarde. Ar trebui să avem 140 de miliarde de euro pentru plăți. Ă, asta a propus Comisia. Asta înseamnă că avem 4 miliarde de euro mai mult pentru plăți, dar, din păcate, volumul ralurilor este de aproape 30 de miliarde de euro. Deci n-am rezolvat problema problema timpului și a lichidităților. Și ascult cu îngrijorare sugestiile Comisiei de a folosi rezerva de 480 de milioane de euro care care trebuie să fie folosită în, în alte scopuri decât agricultura. Iar în 2015 va exista în continuare embargoul asupra, rusesc asupra produselor agricole, iar acești bani ar trebui să fie folosită pentru a sprijini fermierii. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Omerji, un minut. În primul rând vreau să mulțumesc raportorilor pentru munca depusă, să subliniez angajamentul președintelui Arcui și să subliniez că a existat un consens la comisia noastră pentru a obține niște concesii din partea Consiliului, însă trebuie recunoscut că nu e vorba de mare lucru. N-am obținut foarte mult și cam pe ultima sută de metri și asta nu ne ajută deloc să rezolvăm, cel puțin nu definitiv, problema plăților neonorate, pentru că ne vom găsi în 2015 cu 26 de miliarde minus. Iată, încă de pe acum Trebuie să ne punem la masa de discuții împreună cu Consiliul European pentru a găsi o soluție pentru anii viitor, pentru că știm foarte bine că principalele uh, plăți uh, care vor trebui să fie angajate vor avea loc în 2011, programele de coeziune atunci vor apărea și dacă nu găsim de pe acum soluții, ne vom uh, găsi uh, pe termen mediu într-o situație absolut de blocaj, de aceea cer Consiliului să facă ceva. Doamna președinte, întrerupe, vă mulțumesc foarte mult, v-ați folosit timpul de vorbire. Acum pentru un minut domnului Vali. Grazie, Mulțumesc, doamnă președinte. Acordul referitor la bugetul european trebuie să fie considerat o înfrângere pentru toată lumea, o înfrângere pentru Parlament care nu a reușit să obțină ceea ce dorea, deși și-a sacrificat multe dintre priorități. O înfrângere pentru statele membre care nu au înțeles că datoriile Uniunii Europene sunt chiar datoriile lor și că facturile care trebuie plătite de peste 20 de miliarde reprezintă răni pentru ele, pentru întreprinderile lor, cetățenii și administrațiile lor. Comisia a fost confuză, a propus cifre pe care le considera indispensabile și până la urmă a acceptat alte cifre ca uh, paliativ. Este o spirală periculoasă și uh, Comisia cere statelor membre rigoare, care cer rigoare Comisiei, între cele două Parlamentul rămâne blocat la mijloc. Cred că uh, aceasta este realitatea Europei de astăzi și cred că cetățenii încep să se sature. Mulțumesc, un minut 30, domnul Kirțos. Mulțumesc, doamnă președinte. Compromisul la care s-a ajuns este acceptabil. Ne vom plăti facturile, iar credibilitatea Uniunii Europene va crește. În egală măsură va da impresia normalității. Dacă am fi ajuns să recurgem la 12.000 provizorii, dacă ne-am fi afundat într-o criză bugetară, acest lucru ar fi fost, ar fi cauzat uh, multe probleme. Dar acest buget nu este un buget al, pentru mai multă Europa, fiindcă suntem tot la 1% din PIB, din venitul uh, direct brut, național brut, și nu am rezolvat problema resurselor proprii. Și nu așa putem să înregistrăm progres. Iar uh, euroscepticii uh, au primit apă la moară. Vor să se reducă bugetul european pentru pentru a putea spune că Uniunea Europeană nu funcționează. Să nu ne închipuim că aruncăm acești bani pe apa sâmbetei. Investim în viitorul Europei pentru, în interesul tuturor cetățenilor europeni. Mulțumesc, domnul Negrescu, un minut. În primul rând, vreau să le mulțumesc raportorilor pentru efortul depus. Uniunea Europeană va avea în final un buget european pentru anul 2015 și ne bucurăm de acest lucru, dar nu aș vrea să considerăm că astfel toate problemele au fost soluționate. Obținerea acestui consens lasă multe lucruri încă nerezolvate problema plăților nerealizate și a datoriilor din bugetele anterioare lipsa unui acord în procesul de conciliere și modul în care consiliul a ales să trateze parlamentul european incapacitatea de a fixa direcții clare pentru crearea de locuri de muncă sau de a sprijini coerent și consistent inovația politicile sociale sau de dezvoltare sau lipsa de transparență cu privire la modul în care se cheltuie în mod real fondurile sau sumele pe care trebuie să le aloce statele membre în acest context îmi exprim dezamăgirea ca nou și tânăr membru în parlamentul european și sper ca discuțiile de anul acesta să fie o lecție pentru ceea ce se va întâmpla în următorii patru ani pentru că indiferent dacă se dorește sau nu și acest lucru este valabil atât pentru consiliu cât și pentru comisie noi cei din parlamentul european vom lucra în această sală pentru a apăra drepturile cetățenilor care ne au ales pentru că interesul cetățeanului este același ca și interesul național pentru că indiferent de toate aceste discuții este important ca atunci când vorbim de bugetul european să vorbim transparent și deschis. doamnă președinte bună seara domnule comisar între 19 iulie și 2 august, inundații devastatoare au uh, distrus cea mai săracă țară din Uniunea Europeană. Au murit 15 persoane, sute de case au fost uh, distruse, sute de bulgari au rămas fără un acoperiș deasupra capului. Pierderile sunt estimate la 30 de milioane de euro de către guvernul bulgar. Am uh, Domnul Barroso, fostul președinte al Comisiei, a primit o cerere de ajutor de 20 de milioane de euro care nu a fost aprobată. Sper ca uh, situația Bulgariei, cel mai sărac stat din Uniunea Europeană, să fie uh, susținută, pentru că fără ajutor european, fără ajutorul dumneavoastră, sute de familii vor avea de suferit. Avem nevoie de bani, de un ajutor real de la Comisia Europeană, pentru că altfel uh, acest uh, buget va provoca morți și suferință. Mulțumesc! Mulțumesc! Un minut, doamna Michels. Doamnă președinte, dragi colegi, dragi colegi, nu trebuie să vorbim frumos aici despre un lucru care nu este frumos. În octombrie, Parlamentul a uh, vorbit clar despre uh, angajamente de plată pentru 2015 în valoare de 165 de miliarde de euro. Atunci le consideram necesare. Acum doar 141 de miliarde sunt pe hârtie. Concret, printre altele, se fac reduceri la politica de coeziune, fondurile structurale și la educație și cultură, Erasmus Plus și Europa Creativă. Considerăm că este irresponsabil acest lucru. Din nou, Consiliul ne uh, obligă să folosim metoda înghite sau mori și ne obligă să fim de acord cu acest buget sau să riscăm un buget de urgență. Noi considerăm că este neserios acest lucru și de aceea grupul meu nu va fi de acord cu această spoială. Mulțumesc, doamnă Michels. Are cuvântul domnul Mach. Eh, dámy a pánové, Evropská unie má rozpočet. Mulțumesc. Uniunea Europeană are un buget de aproape patruzeci de miliarde de euro. Mulți dintre cei care susțin integrarea europeană spun că nu este suficient, că este mai puțin decât distribuția la nivelul statelor membre, dar mie mi se pare că e prea mult dacă câteva, doar, doar o mână de persoane decid în ceea ce privește folosirea acestor bani, iar în momentul în care văd cum sunt cheltuiți acești bani, îmi dau seama că se face mare risipă. Bugetul acesta este necinstit, uh, mai, uh, unele țări primesc mai puțin decât contribuie, altele primesc mai mult decât contribuie și la nivelul tuturor statelor membre bugetul acesta aduce cu sine o îndatorare mai mare. Dacă am uh, renunța la acest buget, ar avea de câștigat toată lumea. Cei care uh, care sunt plătitori ar fi mai puțin îndatorați și eu vă recomand acest lucru. Mulțumesc, domnule Mach. Un minut 30, domnul Marinescu. Pe care nu îl văd în sală. Atunci, două minute, domnul Dönanu. Domnule președinte, dragi colegi, după un exercițiu bugetar pe care l-aș numi haotic, Parlamentul, știm bine, a fost prins între ciocan și nicoval. Pe de o parte, statele membre care nu și-au asumat răspunderile bugetare și, pe de altă parte, o comisie europeană gata să facă compromisuri eh, cam rușinoase tot nu am rezolvat, rezolvat problema cu plățile neonorate și tot n-am rezolvat problema cu fondurile structurale, atât de importante pentru noi. Pentru că nu am reajustat angajamentele față de plăți, iată ce se întâmplă. Această prăpastie crește de la an la an, volumul de credite de plăți crește și totul pe seama credibilității UE în ce privește bugetul pe 2015 și rectificativ pe 2014. E bine, faptul că am ajuns la un acord, asta este bine, trebuia să o facem, era necesar și felicit pe toți raportorii care au reușit să facă acest lucru, să permită acest lucru, însă aș dori să ne gândim și la viitor. Precedesorii noștri în acest hemiciclu s-au bătut pentru o, o revizuire a clauzei de revizuire FNP pentru a permite Uniunii Europene să poată să beneficieze mai mult de aspirațiile uh, europene. Iată, cred că a venit momentul să spunem de cât de mare este nevoia de o fiscalitate o europeană adevărată și nu cred că fiecare trebuie să-și tragă spuza pe turta lui. Nu, uh, e nevoie de bani specific uh, europeni, buget european, care vor putea să ne apere de crize, crize ca cea prin care trecem acum, crize bugetare. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Dönanu. Are cuvântul un minut colegul Ojog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, la bugetul european s-a lucrat foarte mult și forma actuală a bugetului este rezultatul unui compromis. Am reușit, dar uh, nu am reușit de fapt să acoperim lacunele din buget fără să mărim contribuțiile naționale. Dorim cu toții să evităm 12.000 provizorii. Pe de-o parte, acest buget are diverse avantaje și anume cre se cresc cheltuielile la cercetare și dezvoltare, la educație, se stimulează creșterea economică și locurile de muncă, îndeosebi în ceea ce privește o mai bună coeziune între regiuni. Dar, pe de altă parte, mă întreb ce se întâmplă cu facturile neplătite care se acumulează. Acolo Uh, se promite că s-ar rezolva problema de către statele membre. Dar cum se va face acest lucru, doamnelor și domnilor? În bugetul actual, 4,8 miliarde vor fi dedicate facturilor neplătite din anii anteriori. Dar mă tem că facturile care se acumulează vor rămâne și pe viitor o problemă. Mulțumesc foarte mult, doamna Moi. Președinte, colegi, sunt lieta de... Mulțumesc. Um... Stimați colegi, mă bucur foarte mult că vorbim despre Sardinia și solidaritate în noul pachet uh, pentru um, bugetul pe 2014-2015. E nevoie de asta pentru a ajuta pe cei care au fost afectați cel mai mult de inundații și să ne amintim ce s-a întâmplat în 2013, cât de mari au fost pagubele. 150 de milioane de euro și cele 60 de, cele 60 de milioane din fonduri vor fi folosite pentru infrastructură, pentru refacerea infrastructurii, a instalații, instalațiilor sanitare, pentru a ajuta pe acești oameni care se încearcă din greu să-și refacă viața. Salută acțiunile Comisiei și Consiliului. Acești bani trebuie neapărat folosiți prea adesea guvernele regionale au fost afectate de corupție, mai ales în ceea ce privește folosirea fondurilor europene și deci este foarte important să existe o monitorizare corectă pentru a ne asigura că fiecare bănuț a fost uh, cheltuit cum trebuie și are efecte măsurabile pe teren. Mulțumesc. Uh, are cuvântul acum uh, domnul Cicu. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este important, așa cum a spus și colega mea, să reamintim că în bugetul plurianual avem cuprinse și fonduri de solidaritate, pentru solidaritate care vor fi dedicate insulei mele, Sardinia. S-a vorbit despre o situație catastrofică, un dezastru care a dus la pierderea de vieți omenești, șase persoane. Sper că vom vota în unanimitate acest buget care vizează nu numai Sardinia, dar și Croația, Grecia și o serie întreagă de alte țări care au trecut prin niște situații dramatice și au suferit consecințele acestor dezastre naturale cu consecințe foarte mari de societate deja fragilizată din pricina crizei. Deci cred că trebuie să reamintim guvernului italian că uh, el trebuie să dea socoteală în fața Comisiei Europene când vine vorba de cheltuirea acestor fonduri. E nevoie de mai multă claritate, rapiditate, măsuri concrete, pentru că nu putem să mai permitem ca acești oameni să fie în continuare în așteptare, oameni care au trecut deja prin situații foarte dificile și care sunt deja împovărați de o serie de taxe și impozite. pe care trebuie să le plătească în ciuda problemelor. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, are cuvântul domnul Vioti. Grazie, președinte. Al termine <coughs> di questa fase... Mulțumesc, domnule președinte la sfârșitul acestei etape foarte complicate și prelungite, eu vreau să vă, să vă mulțumesc în primul rând, să vă spun în primul rând mulțumesc. Mulțumesc raportorilor uh, pentru buget. Această etapă a fost prea complicată. Îmi pare rău că trebuie să spun asta președinției italiene. M-a întristat acest lucru. Cred că s-au mișcat prea încet. Chiar dacă acum am bătut palma. Dar uh, percepția este că, și acum am ocazia să spun acest lucru, că există o lipsă de respect față de Parlamentul European. Suntem singura instituție aleasă în mod direct de cetățeni. Și acest lucru ar trebui să aibă o importanță întârzierile și atitudinea cu care ne-am confruntat au dat apă la moară euroscepticilor și eurofobilor. Iar situația în care ne aflăm acum, cu facturile neplătite și un buget din care vom stoarce și ultima picătură în următorii ani, nu ne va permite să ne ducem la noi acasă și să le spunem tinerilor, Um, întreprindeți proiecte la nivel local, uh, antreprenoriat și așa mai departe și să le spunem că se pot face aceste lucruri. Fiindcă tinerii, ei și-au întors ochii către instituțiile europene și ei trebuie să aibă încrederea că uh, facturile vor fi plătite. Să nu uităm acest lucru pentru viitor, pe viitor. De fiecare dată când e nevoie de un buget rectificativ, haideți să ne mișcăm rapid, eficient. Nu putem să dezamăgim pe oameni. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul uh, Egler. Reprezent. Äh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc foarte mult ambilor raportori. A fost o faptă eroică ce au făcut ei și cred că cercetarea, inovarea și creșterea în Europa le vor mulțumi. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru că a doua uh, Uh, propunere de buget uh, a fost uh, la înălțime și în vreo două locuri au fost măriri de miliarde de euro. Problema este însă că um, directorii generali trebuie să se gândească mai bine când încheie contracte care sunt la limita controlului bugetar. Această problemă s-a stabilizat, dar nu s-a rezolvat complet. Aș vrea să spun clar și Uh, nu, și anume în legătură cu uh, programul Orizontul 2020, când uh, la acest program s-au făcut încercări de economii sau s-au încercat să se transforme în alte programe decât să ne batem cu Consiliul, poate că ar fi mai bine să ne gândim că pentru programul Juncker Uh, se dorește să se ia o sumă foarte mare din orizontul 2020. Mie nu mi se pare bine, mi se pare că schimbăm investiție, o investiție cu alta și nu cred că uh, este o soluție pozitivă. Uh, trebuie ca statele membre să facă alocații, alocări de fonduri, pentru că altfel nu se poate soluționa problema investițiilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Eller. Urmează acum pentru un minut colegul Tang. Mulțumesc. Aș dori să profit de această ocazie pentru a mulțumi colegilor deputați pentru acest angajament comun care a dus la o soluție, într-adevăr. Și anul acesta, încă o dată, discuțiile au fost nesfârșite Știm asta, în fiecare an se repetă același lucru din pricina statelor membre care una zic și alta fac. Însă cred că acest acord nu este cu adevărat o soluție și Comisia, în declarația sa, uh, bineînțeles, uh, va trebui să ne spună ce facem cu acest munte de facturi care se tot acumulează. Va trebui de asemenea să vedem ce facem cu această atitudine a statelor membre care, de fapt, vă spuneam, una zic și alta fac cred că dacă într-o firmă o factură nu își plătește uh, o, o factură, se întâmplă ceva. În țările, în țările de jos avem astfel de posibilități. Trebuie să facem ceva. Vă mulțumesc. Urmează domnul Șnehovski. Herr prezidente, chtěl bych nejdříve poděkovat všem zpravodajům. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorilor, domnule comisar și tuturor celor care au participat la negocieri. Dragi colegi, să ne amintim că fără negocieri clare și fără o poziție clară din partea Parlamentului European, rezultatul ar fi fost un fiasco. Mă bucur foarte mult că avem un, avem un buget uh, cum trebuie și că nu trebuie să recurgem la 12 milioane provizorii, fiindcă acest lucru ar submina încrederea cetățenilor, studenților, cercetătorilor și așa mai departe și cred că este important că am reușit să negociem un pachet foarte bun în ceea ce privește inovația și creșterea. În linii mari, acest buget reprezintă un compromis foarte bun. Cu toate acestea, am un reproș să-i fac ca raportor uh, sunt dezamăgit, fiindcă avem foarte mulți imigranți din regiuni confruntate cu conflicte, cu războaie. Iată de ce avem nevoie de bani suficienți pentru uh, Europol, Frontex și așa mai departe, pentru a putea să le oferim mijloacele financiare de care au nevoie și resursele umane pentru a face față acestei situații. Uh, iar scăderile acestor linii bugetare ar putea să aibă consecințe negative asupra siguranței și a politicii azilului. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Lamasur. Mulțumesc, domnule președinte. Acest compromis era necesar. Doresc să-i felicit pe actorii săi și mai ales excelenta delegația Parlamentului. Nu era uh, posibil să se sfarme elanul pe care Jean-Claude Juncker și uh, majoritatea Parlamentului dorește să-l dea politicii europene. Dar ne așteaptă o criză bugetară de mână întâi. Parcă toți, uh, toate statele membre și cei uh, mai buni din clasă și cei mai de la coada clasei s-au străduit în unanimitate să nu accepte proiectul de buget. Soluția uh, va fi o reformare completă a finanțării finanțelor europene. Cum să dăm Uniunii resurse proprii autentice? Doamna comisar a amintit că lucrăm la acest lucru sub președinția lui Mario Monti. Planul Juncker uh, este o schiță a proiectului de investiții de care are nevoie Uniunea Europeană. Dar ce se întâmplă cu ideea unei capacități bugetare specifică zonei euro? Cine trebuie să plătească și cum? De exemplu, protecția frontierelor externe ale UE sau intervențiile militare necesare împotriva teroriștilor islamiști la aceleași frontiere. A venit momentul să ne punem aceste întrebări și să uh, ni le punem toți odată. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lamasur. Un minut 30, colegul Sarvama. Kiitos, arvoisa puhemies. Sovun saavut... Mulțumesc. Domnule președinte, Acordul bugetar este o veste bună pentru bugetul deci de anul viitor și mulțumiri celor care au reușit să facă asta, le suntem recunoscători. Și este bine că Consiliul a, a ă, reușit până la urmă să nu meargă până pânzele albe și s-a evitat o situație de blocaj. Vestea cea mai bună este că linia politică a PP-ului a dat roade și, de pildă, s-au dat bani pentru programul Orizont 2020, cercetare, Erasmus și așa mai departe. Deci e vorba de proiecte care, într-adevăr, vizează creșterea economică și, în acest sens, sprijin aceste evenimente. Însă, în rest, nu cred că are, are sens să ne batem prea mult cu pumnul în piept toate, toți indicatorii pe care îi putem uh, citi ne, ne spun că anul viitor negocierile o să fie și mai uh, strânse, bugetul o să fie iarăși o măr al discordiei și încă o dată statele membre au dat dovadă de uh, egoism și am avut mari probleme cu, și avem mari probleme cu uh, creditele de plăți, care vor fi cumva marginalizate ca discuție până ne întoarcem din nou la ele anul viitor iar cetățenii ar trebui, uh, așteaptă de la noi mai puțin uh, egoism. Cred că avem nevoie de mai multe proiecte cu rezultate mult mai uh, concrete și asta se reflecte și în politica noastră bugetară. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna Comi, un minut și jumătate. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Acordul la care s-a ajuns privind bugetul rectificativ pe 2014 și bugetul general pe 2015 este bun, fiindcă ne-a salvat de 12.000 12, 12 de provizorii care ar fi fost un dezastru și ar fi complicat foarte mult lucrurile, dar cea mai mare uh, Eh, dar piedicile cu care ne-am confruntat pentru a ajunge la acest rezultat trebuie să ne facă și mai hotărâți în ceea ce privește resursele proprii care ne-ar face autonomi, ar eh, eficientiza sistemul și ne-ar permite să ne concentrăm pe obiective care să poată fi atinse fără să facem față rezervelor naționale iar, eh, și să fim condiționați de resurse limitate. În ceea ce privește bugetul rectificativ pe 2014, mă bucur că am ajuns să obținem fondurile necesare, dar nu sunt de acord uh, cu sugestia de a folosi fondurile din 2015, solidaritatea pentru situații de dezastre naturale, catastrofe naturale sau pentru atenuarea rezultatelor, efectelor globalizării, nu ar trebui să fie limitate. Dacă statele membre nu oferă scutiri uh, de impozit, atunci trebuie să intervină Europa. Iar apoi Europa trebuie să-și plătească datoriile. Dacă dacă Europa nu dă dovadă de exemplu, nu, putea, nu poate să ceară statelor membre și cetățenilor să își plătească datoriile. Am dat o directivă privind plățile tardive și trebuie să facem ceva, trebuie să um, ne plătim facturile. Vă mulțumesc. Domnul Plenković. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar Gheorgheva, domnule de la Vedova, vreau să îi felicit pe toți colegii care au participat la negocierile compromisului uh, bugetar pentru 2014 și 2015 mai ales pentru că aceste negocieri au fost uh, desfășurate în al doilea an din uh, cadrul financiar multianual. 145 de miliarde de euro credite de uh, angajament reprezintă o abordare echilibrată a disciplinei bugetare, iar uh, acest lucru se apropie de obiectivele noastre. Cred că ar trebui să acordăm mai multă atenție îndeplinirii, angaja, îndeplinirii angajamentelor, pentru că acesta este un aspect de criză al bugetului nostru. De asemenea, ar trebui să menționăm acordurile importante din Fondul de Solidaritate, mai ales uh, cele pentru uh, furtunile de gheață și inundațiile din Croația. Peste 16,5 milioane de euro vor fi alocate Croației, ceea ce este foarte bine. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc, domnule Plenković. Un minut 30, colegul Van de Camp. Eh, <clears throat> domnule președinte, s-a, spus foarte multe în această dezbatere. Eu aș vrea să felicit Comisia, Consiliul și Parlamentul cu această ocazie pentru, pentru compromisul la care s-a ajuns pentru 2015. Acest lucru este un mare avantaj. bugetul, um, proiectul de buget uh, pe 2013, numărul 3 uh, ar pune unele probleme, mai ales în ceea ce privește cercetarea, fiindcă trebuie să folosim uh, marja pentru următorii ani. Și asta este una, o consecință a faptului că trebuie să Iar în ceea ce privește proiectul rectificativ de buget 6, uh, și acolo sunt probleme, mai ales în ceea ce privește recalcularea și faptul că se așteaptă mai mulți bani de la statele membre. Deci vă rog, data viitoare cu urmă, la următoarele recalculări, trebuie să ne facem treaba mai atent. Fiindcă de data asta au fost niște surprize neplăcute pentru unele state membre și nici nouă nu ne-a făcut nicio, niciun favor. Deci trebuie să avem grijă pe viitor. Mulțumesc foarte mult pentru activitatea desfășurată încă o dată. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Van den Camp. Are cuvântul domnul Ștefaneț. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dohoda... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acordul referitor la bugetul pe 2015 sugerează că vom reuși să atingem cele trei obiective principale, să plătim facturile neplătite, să susținem reformele din statele membre și să susținem crearea de noi locuri de muncă. Este important ca Uniunea Europeană să investească mai mult în competitivitate, creștere și ocupare și de aceea structura bugetului trebuie să corespundă acestor obiective. Trebuie să ne concentrăm mai ales asupra viitorului nostru, inovare, educație, IMM-uri și tineret. Și este foarte important să orientăm bugetul spre programe europene din domeniul cercetării și dezvoltării și uh, programul Orizontul 2020. Așadar, salut acest nou acord care trebuie să sporească sumele alocate pentru aceste programe cu 45 de milioane de euro. Un alt aspect pozitiv avem 8 uh, miliarde de euro, o sumă suplimentară care va demara planul Juncker de investiții de 300 de miliarde. Sper ca aceste investiții să uh, atragă noi fonduri și să contribuie la dezvoltare și creștere. Avem nevoie de o nouă soluție, în orice caz, pentru a acoperi facturile neplătite. Ar trebui să ne gândim și la sancțiuni, cred eu, în cazul acestora. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ștefaneț! Am ajuns aici la sfârșitul listei de vorbitori. Suntem în mare întârziere, de aceea Mulțumesc celor care au respectat timpul de vorbire. Vă rog să faceți același lucru și la Catch the Eye. Din nou, am mai mulți vorbitori înscriși la cuvânt decât timp disponibil. De aceea, vă rog să fiți uh, înțelegători și începem cu doamna Șuli. Predsedujoči, hvala za besedo. Zahvalite se želim vsem, ki... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor, tuturor celor care au lucrat la procedura bugetară. Eu una nu am fost mulțumită că în loc de 7 miliarde de euro avem ca supliment doar 4,8 miliarde de euro care uh, abia reușesc să stabilizeze facturile neplătite. Facturile vechi trebuie plătite cât mai repede, pentru ca întreprinderile și comunele să nu aibă probleme din cauza lor. Contractele trebuie respectate și aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că fără fonduri nu va exista niciun uh, program de dezvoltare. Vreau să salut uh, programul domnului Juncker de investiții și mă bucur că în cadrul Fondului de Solidaritate Slovenia a primit 18 milioane de de euro aproximativ ca ajutor uh, și uh, acest lucru a fost, acești bani au fost folosiți pentru uh, pagubele provocate de furtunile de gheață. Mulțumesc, colegul Balcitis. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Consiliul European ne-a dezamăgit în cursul negocierilor pentru bugetul 2015 Parlamentul a avut o poziție extrem de clară și anume că angajamentele UE trebuie să fie bazate pe niște finanțări cât se poate de transparente. Eu am fost uh, responsabil cu acest subiect la AFET și mă bucur că am reușit să sporim fondurile pentru ajutor umanitar, pentru politica de vecinătate și pentru politica externă. Ceea ce, într-adevăr, Uh, sunt subiecte arzătoare având în vedere actualitatea, însă nu suntem mulțumiți de reducerea fondului uh, de garanție pentru agricultură care va afecta fermierii deja, uh, care suferă deja din pricina embargoului cu Rusia. Acești bani europeni sunt absolut indispensabili pentru fermieri. Vă mulțumesc foarte mult. Faria. Urmează domnul Fadia. Obrigado, Sr. Presidente. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, doamnă comisar, stimați reprezentanți ai Consiliului, domnilor raportori, doamnelor și domnilor, sper că mâine să confirmăm acordul privind bugetul, inclusiv bugetele rectificative pentru 2014 și bugetul general pentru 2015. Mulțumesc celor care s-au implicat în aceste dosare. E greu să ai o o perspectivă corectă asupra mm, creditelor de angajament din cauza volumului mare de facturi neplătite. Din păcate, majoritatea statelor membre preferă să uh, li se returneze banii nefolosiți, după cum a uh, subliniat și un alt coleg. Este clar că negocierile bugetare devin tot mai dificile de la un an la altul va trebui să uh, folosim probabil 12.000 provizorii. Statele membre, șefii de state și de guverne ar trebui să investească în viitor, să uh, investească în energie și transport, printre altele. Mulțumesc, colegul Scholtis. Colegul Scholtis. Domnul Scholtis. Sorry, I didn't hear. Uh, torej, uh, hvala za besedo, spoštovani predsedujoči Mulțumesc, domnule președinte. statele membre nu au fost disponibile, nu au fost dispuse să aprobe încă din noiembrie propunerea de buget a Comisiei pentru 2015. Am fost uh, aproape pe punctul de a uh, trece la sistemul 12 milor provizorii. Banii pe care îi uh, Uh, are Comisia la dispoziție nu, ar fi putut, nu au fi putut fi uh, bine repartizați și asta ar fi afectat întreaga Europa. Facturile neplătite sunt o mare problemă, e vorba de sume datorate pentru proiecte gata, terminate din toată Europa. Însă iată că s-a uh, soluționat oarecum această problemă, dar nu complet. Sigur că nu este responsabilitatea acestei comisii, dar ar putea să fie dacă comisia nu se va gândi serios cum să rezolve această problemă și nu doar uh, să o amâne pe viitor. Mulțumesc! Domnul Marinescu, în încheiere. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru întârziere. Am fost la o întâlnire referitoare la fondul, la noul plan de investiții, care cred că și acesta poate fi pus în pericol datorită uh, bugetului european care devine din ce în ce mai uh, puțin credibil. e bine că avem un buget dar uh, trebuie să ne gândim că s a utilizat exact același scenariu s a negociat bugetul pentru anul viitor în același timp cu bugetele rectificative pentru anul acesta chiar dacă s au semnat foarte multe hârtii în care se spunea că nu se va face acest uh, lucru comisia a venit cu o propunere parlamentul cu alta până la urmă s a ajuns la ceea ce a propus uh, consiliul și situația duce la peste douăzeci de miliarde anul acesta și probabil mult mai mult anul viitor lipsă deficit practic ceea ce este ilegal. deci în prima parte a anului viitor consiliul european trebuie să ia o decizie privind punerea la punct a bugetului european și aducerea la zi a plăților. mulțumesc. Mulțumesc, domnule Marinescu. Aici se încheie procedura și dau cuvântul Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și ca punct de plecare aș reacționa la cele spuse de ultimul vorbitor. Da, suntem într-o situație dificilă și bugetul acesta nu este unul uh, uh, prea îmbucurător. Suntem în ajunul Crăciunului, dar nu cred că acest buget uh, ne dă mari speranțe, pentru că dificultățile nu au dispărut, însă este un buget de responsabilitate pe de altă parte. Pentru cei care au spus că de ce nu mergem la cele 12 provizorii, haideți să nu uităm uh, cumva ce s-a întâmplat. În primul rând, aceste 12 ne ar aduce la bugetul minim, la cel mai mic nivel, pentru că 2013 este un astfel de an de bază minim. Și apoi, probabilitatea de a avea banii pe care noi acum putem să îi uh, avem din amenzi cu DAP 3 este mult mai mică anul viitor. Având în vedere această realitate fiscală, cred că ar fi, am sta mult mai prost nu pentru că 12.000 ar însemna un uh, buget mai mic, ci pentru că uh, noile sume de bani proaspeți uh, ar fi mult mai uh, mici sau chiar inexistente. Și atunci avem soluția ca cel puțin să stabilizăm plățile neonorate. Eu Consider că ambele brațe ale autorității bugetare, după negocieri grele, îndelungate, au reușit să ajungă la un rezultat. Nu este unul perfect, dar este unul care înseamnă responsabilitate. Și aș spune câteva, mai, câteva lucruri în încheiere. În primul rând, să știți că facturile neplătite se situează astfel la un nivel mai ușor de gestionat. Ne așteptăm ca aproximativ 25 de miliarde la sfârșitul anul, anului acestuia să se află în această situație cu 12 miliarde mai mult decât începutul anului. Ne-ar fi plăcut să nu fim în această situație, ne-ar fi plăcut să stabilizăm nivelul, însă cel puțin avem șansa de a intra în noul an mai puțin îngrijorați de acest munte de facturi. În orice caz, un pic mai liniștiți decât uh, în trecut. Și apoi, în atenția celor care au vorbit despre nivelul de acuratețe al datelor noastre uh, de-a lungul negocierilor, uh, și salut echipa mea. De-a lungul negocierilor, vă spuneam, am spus de nenumărate rânduri că uh, noi ne bazăm pe date și prognoze clare, transparente și analiza noastră în care noi credem este subiacentă acestor planuri pentru că, de fapt, e vorba de o reflectare a realității. Vreau să spun încă o dată, în atenția celor care sunt îngrijorați de soarta fermierilor noștri, să știți că în acest pachet am găsit o modalitate uh, de a nu uh, intra în rezerva de criză. Încă o dată, repet, nu afectăm acest, uh, criză de, uh, această rezervă de criză care este destinată contracarării efectelor embargoului rusesc și crizei pieței agricole. În ceea ce privește fondul de solidaritate, avem un acord în acest sens și iată, putem astfel să ajutăm Croația cu aproximativ 9 milioane de euro, așadar putem să ajutăm uh, Bulgaria cu 10,5 milioane și să dăm și uh, Serbiei uh, niște sume pentru că este vorba de o țară în curs de, aderare. Însă, permiteți-mi să mai spun un lucru în încheiere. Mulți dintre dumneavoastră au exprimat dorința ca să ne îmbunătățim exercițiul sau procesul bugetar ca să facem lucrurile mai bine anul viitor, să începem mai devreme, să lucrăm mai din greu și să ajungem la un acord într-un fel mai structurat, mai organizat și bazat pe încredere reciprocă, pentru că pe mine m-a negociat un lucru mai cu seamă în cursul negocierilor și anume că aceste discuții au arătat că nivelul de încredere s-a cam erodat și cred că de dragul cetățenilor noștri trebuie să readucem încrederea și să construim un buget care să ne bucure mai mult, să fie mai festiv și chiar negocierile să fie mai festive, mai simpatice și încă o dată pentru cei care predau ștafeta președinția italiană, vă mulțumesc, mulțumesc tuturor celor de aici din Parlament pentru că, într-adevăr, acest buget este rodul unor discuții uh, responsabile. Mulțumesc! Uh, mulțumesc, doamnă comisar Gheorgheva. Mulțumesc și pentru că ați respectat uh, timpul. Și acum domnul de la Vedova în numele Consiliului. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, stimaților membri ai Parlamentului European, pentru această dezbatere, pentru această discuție. Mulțumesc și domnului comisar Gheorgheva. Acordul pentru bugetul 2015 și bugetul rectificativ pe 2014 arată că există teren comun și pozițiile noastre nu sunt atât de îndepărtate, iar uh, diferențele care există pot fi depășite, așa cum s-a întâmplat și până acum. Bugetul de anul acesta a venit într-un moment de cumpănă în vremuri de restriște și datorită tuturor părților implicate am reușit să ajungem un acord și să avem un buget realist și echilibrat pentru 2015. Am reușit să menținem, uh, să reducem creșterea facturilor neplătite. Președinția, președinția italiană este foarte mulțumită de rezultate și mulțumește tuturor pentru spiritul de compromis de care s-a dat dovadă. Veți vedea în declarația comună că în cadrul buget, procedurii bugetare ne dăm seama că munca nu s-a terminat și sperăm că în următorii ani se va da dovadă de același spirit constructiv, așa cum s-a întâmplat în perioada finală a negocierilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc. Acum dau cuvântul raportorilor pentru două minute fiecare. Doamna Garba Zaval are cuvântul. Muchas gracias, presidente hemos tenido un debate muy interesante y ha sido un debate que ha reflejado perfectamente Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, dezbaterea de față a arătat foarte bine care sunt îngrijorările noastre aici la Parlament, exprimate de-a lungul anului, anilor. Am uh, lucrat pe buget, am intrat în negocieri cu Consiliul, dar și cu Comisia. Ei bine, toți actorii, toate părțile interesate, toată lumea cred că a spus că avem o mare, mare problemă și anume facturile neplătite. Unii sunt mai entuziaști, alții sunt mai reținuți, însă toți cei care au vorbit au spus că asta este marea problemă la bugetul european, problema plăților neonorate și este foarte clar că începând de la anul, încă de 1 ianuarie, trebuie să ne concentrăm pe acest lucru pentru că um, avem multe speranțe și nu trebuie să le dezamăgim. În orice caz, vă spun, pentru Parlament nu cred că este vorba de un acord prea îmbucurător. îmbucurător. Eu cred că se putea face mai bine cu un buget mai bun, însă eu sunt europeană convinsă și mai sunt convinsă că bugetul european poate să fie într-adevăr o plus valoare pentru Europa, eu zic că e bine că am ajuns și la acest acord. Este clar că dacă n-am fi avut acord, n-am fi avut nici buget, nici ajutor umanitar, nici burse Erasmus și nici bani pentru a-i ajuta pe, pe șomeri și despre care am discutat de dimineață și deci trebuie să ne menținem coerența și consecvența. Avem multe, multe de făcut. Anul 2015 se anunță ca an crucial și dacă doream, dorim într-adevăr să ne apucăm de problema plăților neonorate, va trebui ca negocierile pe anii viitor să fie făcute într-un climat mai propice decât anul acesta, pentru că cel mai grav în aceste negocieri nu au fost cifrele și datele, ci a fost uh, atitudinea Consiliului uh, la negocieri și a fost cât se poate de e, jalnică atitudinea statelor membre care s-au e, gândit numai la interesul propriu. Mulțumesc foarte mult. Acum urmează domnul Holmeimer. Doamna Holmeier, Mulțumesc, dragi colegi, dragi colegi. Aș dori și eu încă o dată să spun uh, mulțumesc frumos pentru munca dificilă, dar reușită. Și înainte de toate, aș vrea să completez uh, ce a spus colega Aider. Vorbim despre viitorul Europei și, practic, se pune întrebarea cât de dispuși suntem să uh, susținem investițiile în inovare, ocupare, creștere și locuri de muncă Cred că nu putem răspunde decât într-un singur fel și astfel se vor rezolva ambele probleme, și plata facturilor din urmă, dar și susținerea capacității noastre de inovare. De aceea e foarte important ca programele de inovare ă, care nu ă, să nu ă, Um, devină sursa de finanțare pentru un nou program de investiții, cum spunea și colegul Eller, ci să fie finanțate în continuare, fie că e vorba de domeniul IT, fie că e vorba de tehnologii ale viitorului, tehnologii ale informației, um, domeniul spațial sau independența viitoare a Uniunii Europene și uh, competitivitatea în cele mai diverse domenii. Trebuie să ne punem această întrebare de unde vine concurența și de aceea trebuie să planificăm cu mare atenție bugetul. Un pas s-a făcut, dar mai trebuie făcuți mulți alți pași și de aceea vreau să vă spun, deci, pe de o parte mulțumesc, pe de altă parte că mai avem multe de făcut. Mulțumesc, doamnă Holmeier. Urmează domnul Dupre. Uh, Monsieur Président, Madame la Comisie. Domnule președinte, domnule al Consiliului, domnule comisar, stimați colegi, mâine dăm pagina pentru 2014-2015 cel puțin și degeaba ne manifestăm regrete acum. Regretele, până la urmă, nu există o politică, nu-i așa? Și ce putem facem acum este să ne întoarcem privirea către viitor, către ziua de mâine și sunt câteva lucruri importante pe, pe, pentru, pe termen scurt am încheiat un acord între cele trei instituții în ceea ce privește uh, respectarea termenilor pentru uh, pentru rezolvarea facturilor neplătite și trebuie să ne asigurăm că se va întâmpla, se va manifesta acest lucru în realitate și că instituțiile își respectă angajamentele. Apoi, pentru termenul mediu, s-a spus, spus acest lucru, este de la sine înțeles, sistem, sistemul actual uh, Uh, ne va duce într-un impas dacă ne bazăm tot timpul pe contribuțiile statelor membre, uh, pe contribuțiile la bugetele naționale. Deci resursele proprii uh, a devenit deja o urgență politici, politică. Dacă continuăm, dacă continuăm așa, stat, toate statele membre vor deveni mici Margaret Thatcher care își vor cere banii înapoi, vrem banii înapoi și vom ajunge într-un impas total. E și pentru, pe termen lung, am o îngrijorare, fiindcă eu sunt convins că sprijinul cetățenilor europeni pentru bugetul european nu va crește dacă continuăm cu mentalitatea actuală, unde majoritatea cheltuielilor uh, um, trece prin instituții intermediare care uită să uh, zică cetățenilor ce bani primesc de la instituțiile europene. Deci eu sunt convins că dacă dorim să, să obținem legitimitate pentru bugetul european pe viitor, nu imediat, dar va trebui să uh, avem o legătură directă între cetățean, cetățeanul european și pentru ca aceștia să înțeleagă care sunt uh, eforturile făcute pentru slujba tuturor. Or, mulțumesc oricum delegației Parlamentului European. Uh, a fost o experiență extraordinară sub uh, Uh, președinția domnului președinte și mă bucur foarte mult că am putut să lucrez cu colegii din această delegație. Mulțumesc foarte mult, domnul Depre. Are cuvântul domnul Lewandowski. Mulțumesc. Acordul la care s-a ajuns pentru 2014-2015 este un compromis tipic, nimeni nu este chiar mulțumit. Marile probleme au fost cumva amânate, stabilizarea a fost abordată Însă problema este cu planul de plăți, după părerea mea, pentru că s-ar putea ca să nu înțelegem toată amploarea acestor probleme în toate statele membre. În ceea ce privește amendamentul regulamentului privind resursele proprii, avem nevoie de transparență. Trebuie să știm ce se va întâmpla în timp, care uh, sunt costurile amânărilor de plăți, pentru că, după părerea mea, se vorbea despre plăți la buget uh, pe 1 decembrie. Legea uh, de fier nu a fost respectată și sper că anul viitor o să fie o mai bună conciliere și îmi rezervă dreptul să nu mai spun nimic. Mulțumesc! Lewandowski, die gemeinsame Aussprache ist damit geschlossen. Mulțumesc, domnule Lewandowski. Dezbaterea comună se încheie aici. Votul va avea loc mâine. Urmează acum declarația Consiliului și a Comisiei cu privire la insuficiența fondurilor disponibile în cadrul sistemului de ajutor pentru refugiații siriene, programului alimentar mondial și începe domnul de la Vedova din partea Consiliului.